Și vă voi aminti că din cei șase membri ai uh, uh, Guvernului Național de pe vremuri sandinistă, cinci sunt împotriva regimului, împotriva tot, toți membrii uh, Guvernului Revo- Revoluționar din 1979, ca mii de tovară sandiniști, cei care sunt adevărați revoluționari, adevărați sandiniști, astăzi persecutați de Daniel Ortega pentru că apără aceleași valori pe care le-a apărat, le-a apărat și el ieri împotriva lui Somos, adică libertatea, demnitatea. Iată că au de-a face face acum cu represiune, cu exil, sute de morți, corupție, încălcări ale drepturilor omului. Asta e Nicaragua de azi a lui, a lui Ortega, care este apărată doar de uh, revoluționari de salon, sectari și uh, ignoranți. La lor nu le pasă de fapt de Nicaragua, le pasă de conservarea propriilor mituri și povești, revoluția în străinătate, dar nu revoluția la ei acasă. Uh, rezoluția care se va vota mâine e uh, rod al unui consens general. Se impune suspendarea acordului Uniunii Europene cu Nicaragua și impunerea unor sancțiuni personale uh, față de Ortega și față de membrii acestui guvern care reprimă și bagă la închisoare pe lor tovarăși de luptă și pe propriul popor. Și din suflet spun ce am spus și în 1979, trăiască Nicaragua liberă. Muchas gracias. Señor Pimenta. Mulțumesc, așa cum domnul Pimenta. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat unele intervenții și mă întreb dacă vorbi, de ce nu vorbim și despre deținerea și reprimarea de, deținuților în Spania, în Franța. Uniunea Europeană continuă să manipuleze faptele și să vorbească despre strategii de intervenție în întreaga America Latină Uh, știm că uh, um, se creează o... că uh, Știm că președintele a încercat să creeze un sistem social și să apere țara de liberalismul feroce. Știți, inițiativa guvernului de a lansa un dialog cu opoziția a dus la soluții uh, uh, pașnice, însă Statele Unite au venit cu amenințări, uh, încălcarea drepturilor, încălcarea Cartei Națiunilor Unite. Nicaragua încearcă să își afirme independența, suveranitatea, dreptul la autodeterminare și încearcă să își determine singură Uh, dezvoltare economică, socială și culturală. Pimenta, Domnule Pimenta, doamna Gomes are pentru dumneavoastră un cartonaș albastru. Acceptați? A, nu? Bun. Domnul Corrao. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu învățăm nimic din trecut, mai ales în ceea ce privește Nicaragua. În 1979 Daniel Ortega își risca viața ca gheriero pentru a se opune unei dictaturi care sufoca și uh, năbușea în sânge opoziția. Însă acum a ajuns să fie el un dictator, practic. E un dictator în adevăratul sens al cuvântului și țara, practic, uh, e afectată de cenzură, de torturi, de reforme constituționale care i-au permis lui Ortega să rămână la putere dincolo de limitele permise de Constituție. Deci avem toate ingredientele unei adevărate dictaturi. Dictatură uh, care nu prea interesează pe nimeni, deoarece Nicaragua e o țară săracă. Nimeni nu vrea să se gândească la poporul din Nicaragua, la oamenii în care se trage, practic, de poliție. De aceea trebuie activate imediat niște sancțiuni uh, țintite uh, la adresa anumitor indivizi care sunt responsabili de încălcarea drepturilor omului în Nicaragua. Vă mulțumesc, domnul Borgheță. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Documentul pe care îl discutăm conține multe lucruri cu care putem fi de acord E vorba de o țară care a avut mult de suferit și care unii spun că va fi următoarea Venezuela, dar există o misiune acolo. Nu se vorbește de un fapt cunoscut de toată lumea. Opinia publică internațională știe că pare aproape că Uniunea Europeană a vrut cumva intenționat să ignore, și anume că acest regim uh, Uh, timp de zeci de ani uh, a oferit găzduire celor mai îngrozitori teroriști, uh, de exemplu membrii a Brigadelor Roșii din Italia, care au fost teroriști în anii 70. E un apel al ultimului uh, președinte al Comisiei pentru aflarea adevărului în cazul Aldo Moro, și anume ca după atâtea apeluri să se fie extradat în sfârșit în Italia unul din cei mai periculoși brigadiști, unul din puținii care mai este în libertate la ora asta și care nu a petrecut nicio singură zi la închisoare, și anume vorbim de domnul Alessio Casimiri, care care uh, <laughs> cum să spun, uh, în liniște și pace, stă la soare în Managua, are un restaurant, uh, are bani și nu vorbiți despre scandalul ăsta. Nu știu, poate că pentru timp îndelungat uh, a mai fost un stat al Uniunii Europene care a fost la fel de ospitalier, dar trebuie să intervenim. Noi și guvernul italian cere ca Europa să solicite extradarea imediată și aducerea în Italia acestui delinvent, acestui asasin E timpul să se trezească Europa și să nu se mai păstreze tăcerea rușinoasă față de situația acestui, acestor teroriști de care nu v-ați ocupat niciodată, pe când în Italia rudele victimelor terorismului imploră ca în sfârșit să se facă dreptate. E o adevărată rușine. Trebuie imediat să înceteze această o, o misiune foarte gravă, pentru că victimele terorismului, opinia publică internațională vi, uh, uh, cer să fie pedepsită asasinului Aldo Moro. Mulțumesc, domnul Mato. Mulțumesc. Vă rog frumos, ajutați-ne. Acesta a fost strigătul neputincios al deținuților din închisorile din Nicaragua care zi de zi sunt uh, bătuți, sunt tratați inuman, sunt, uh, sunt uh, refuzate orice drepturi umane, nici măcar nu pot primi vizitele familiilor. Am văzut asta când am făcut acolo și sunt în închisoare doar pentru că își apără ideile într-o țară guvernată de un tiran, unde nu există democrație, unde nu sunt respectate drepturile fundamentale, unde nu există libertate de asociere și de uh, expresie bărbați și femei care nu se predau și ne-au spus o cotărie admirabilă, ne-au povestit uh, lucruri îngrozitoare și văzând uh, ce se întâmplă, am cerut autorităților penitenciare, ministrilor și lor tăiga să nu mai reprime pe nimeni. Însă tiranul a făcut tocmai contrariul. Represiunile au crescut și mai mult, a ajuns acum uh, la o lună după vizita noastră, la o situație care nu mai poate continua. Situația din Nicaragua e foarte îngrijorătoare, cel puțin pentru cei care credem că sunt, ne simțim democrați și apărăm drepturile fundamentale, nu doar pentru noi, ci și pentru cetățenii din orice alt stat. De când a izbucnit criza din Nicaragua, peste 300 de oameni au murit, 1400 au fost răniți, aproape 700 de oameni sunt deținuți politici și vreo 50 de mii s-au exiliat. Nu vi se pare suficient? S-au exilat. Mie, pe mine mă îngrozesc aceste cifre și Parlamentul nu trebuie să rămână cu brațele în sân. Europa trebuie să facă ceva, trebuie să acționeze și, domnule comisar, restabilirea democrației în Nicaragua ține de responsabilitatea comisiei dumneavoastră. Uniunea trebuie să se implice și să-și uh, demonstreze fermitatea un regim ca cel al Ortega și Murillo nu e un regim care poate fi luat în serios. Deci trebuie să cerem eliberarea imediată a deținuților politicilor și încetarea tuturor formelor de abuz, de intimidare la tresa poporului. Ajunge. Nicaragua merită să trăiască în pace. Și grupurile politice din, Europa, din Parlamentul European ar trebui să transmită asta acestui revoluționar care a trădat o întreagă țară. Acești tirani care vin cu tot felul de tertipuri uh, demo- nedemocratice pentru a se prezenta ca fiind uh, niște adevărați uh, democrați, spun că organizează și alegeri libere și democratice, dar ei știu că nu au sprijinul populației și se tem să-și piardă privilegiile de pe urma corupției și furturilor lor. Și de aceea cer să fie sancționați în mod individual și specific membrii guvernului Ortega, deci cei care îi țin lui sonul și îl urmăresc și îl îl sprijine. Deci trebuie activată clauza democratică pentru ca Nicaragua să fie exclusă din acordul de asociere pe care UE îl are cu țările din America Centrală. Vă mulțumim, domnule Mato. Acum are cuvântul doamna Valenciano. În primul lugar, și aunque se ausentado... Mulțumesc vreau să spun domnului Pimenta Lopez, deși a ieșit din sală, că în Italia, mă scuzați, în Spania nu sunt deținuți politici. Spania e un stat de drept, o democrație modernă, consolidată și Deși tot o repetă, nu vom accepta niciodată să spună că în Spania sunt deținuți politici. Sper că o să-i parvină mesajul în al doilea rând. Ar putea domnul Pimenta, dacă ar fi în sală, să ascultă că lumea progresistă mai sunt foarte puțini care spun că Daniel Ortega uh, a făcut una din uh, operațiunile cele mai mărșave în uh, numele unei revoluții Eh, care a surprins pe lumea întreagă la vremea ei și pe care lumea întreagă a admirat-o, dar pe urma acestei revoluții, eh, Ortega a, și-a construit un regim totalitar și de aceea Parlamentul trebuie să acționeze și de aceea o misiune a noastră, eh, condusă de colegul nostru Ramon Haureghi, care a fost și lăudată de către comisar și o laud și eu, deci Parlamentul a hotărât să trimită o misiune și să spunem clar aici împreună cu ceea ce spune toată opoziția democratică a poporului din Nicaragua, ca să cerem un dialog, însă un dialog cu condiția să se îndeplinească ceea ce, cerințele exprimate de uh, colegii mei, libertatea, eliberarea deținuților politici, libertatea cuvântului, uh, stoparea represiunii, uh, nu are sens să mai stăm așezat la masă timp ce, în timp ce represiunea continuă. Asta, asta este glasul Parlamentului și sper să ni se dea ascultare de către regimul lui Daniel Ortega. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă. Și acum domnul Krasnodiebski are cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Când au început protestele în Nicaragua în aprilie 2018, a devenit evident că nu erau proteste împotriva măsurilor de austeritate, ci proteste ale unor oameni care luptă pentru drepturile și libertățile lor. A devenit o luptă uh, pentru democrație într-o luptă, într-o, într-un stat polarizat. Sute de persoane au fost ucise, 700 de persoane au fost, aproximativ au fost deținute, de cele mai multe ori din motive politice. Guvernul a asigurat că nu vor fi uh, Um, repercusiune asupra uh, protestatorilor, dar uh, lucrurile au evoluat exact în sensul invers. Uh, privim cu speranță relansarea dialogului național și am privit cu speranță și de aceea regretăm că uh, s-a oprit. Nu credem că Uniunea Europeană va fi cea care va veni cu o soluție. Poporul din Nicaragua trebuie să uh, își rezolve conflictul. Noi trebuie să ne onorăm uh, angajamentele de a proteja drepturile fundamentale și libertățile fundamentale în uh, țară. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Reprimarea violentă uh, a guvernului asupra criticilor, asupra celor care sunt incomozi, o strategie pentru a distruge opoziția cei de la putere aplică acum metodele lui Somoza, practic. Cei care au combătut au văzut și ei. Așa cum au văzut și membrii delegației care a vizitat Nicaragua în, noiembrie, în ianuarie. E momentul să acționăm, să le arătăm acestor oameni cum s-au degradat și în ce s-au transformat. Ca să se oprească criza, trebuie eliberați deținuții, nu trebuie să mai existe hărțuire, spionaj, persecutări. Uh, persecuții. Acestea sunt condițiile fundamentale pentru a începe să dialogăm. Așa cum se arată în textul rezoluției comune, SEAE și statele membre trebuie să inițieze un proces treptat de sancționare care să nu afecteze populația, ci să sancționeze țintit pe membrii guvernului. E momentul să invocăm clauza democratică din acordul de asociere dintre UE și America Centrală pentru a putea uh, suspenda apartenența acestei țări la acest acord. Mulțumim, doamna Dornanu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am fost în Nicaragua la sfârșitul lui ianuarie și în închisoarea la Esperanța pentru femei am uh, întâlnit-o pe Amaya Copens de 23 de ani. Uh, ea, a reprezentat, ea reprezintă mișcarea studenților din aprilie 2018 și face parte dintre deținuții politici. Uh, Amaya uh, și colegii uh, ei au sus, uh, și-au oprit greva foamei, dar sunt în continuare foarte îngrijorată de condițiile lor de detenție. Aceste persoane trebuie să fie urmărite uh, și tratate de medici independenți conform regulilor minime din 1955 privind tratamentul deținuților uh, adoptat de ONU. Uh, de curând, aproximativ 100 de activiști au fost eliberați, zice-se, dar de fapt sunt la arest la domiciliu și sunt supravegheați constant. Trebuie să conștientizăm uh, opinia publică internațională privind uh, soarta deținuților politici uh, din Nicaragua, aproximativ 670. Trebuie, datoria noastră este să-i, să ajutăm. Mulțumesc, domnul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Acum o lună, în plenară, cum a spus domnul Mato, s-a denunțat cazul unor tineri din Nicaragua închise în țara lor, în închisoarea numită Speranța, ce să vezi, și au fost uh, închise pentru că au colaborat cu o delegație uh, a Parlamentului European. <laughs> Deci în uh, închisorile din Nicaragua trebuie să înceteze maltratările, trebuie ca aceste tinere să fie repuse în libertate, la fel ca cele deținuți politici. Regimul Ortega, după cum s-a spus aici, trebuie să ia în serios negocierile cu opoziția din Alianța Civică și uh, măcar să elibereze deținuții politici, să nu mai reprime presa. Și apoi, ă, toate astea le-am spus în rezoluția pe care mâine o vom vota. Și s-a spus și, iată că au trecut, ă, de anul trecut, ă, a trecut, a trecut un an de zile și au, sunt, au fost registrați 1000 de brăniți, 400 de morți. E o criză care trebuie să se soluționeze prin negocieri cu opoziția, cum am tot cerut noi. Iată, încă din rezoluția din 31 mai de anul trecut și trebuie să se desfășoare alegeri libere, transparente, credibile. Pentru asta e necesară o reformă electorală convenită cu opoziția. Vreau să cer uh, instituțiile Uniunii Europene, domnule comisar și mai ales Serviciului de Acțiune Externă, să fie foarte atente la ce se întâmplă în Nicaragua. Uh, eu cred că e inevitabil să trebuie să impunem sancțiuni specifice pentru responsabilii uh, din Nicaragua de aceste grave încălcări ale drepturilor omului. De asemenea, trebuie să pregătim suspendarea uh, Nicaraguei din acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și America Latină și să se activeze așa numita clauză democratică a acordului. Și pentru cei din Nicaragua, dar și cei pentru din Venezuela. Venezuela cerem ce cerem și pentru noi, libertatea, drepturile omului, statul de drept, prosperitate și trebuie să ne aducem și noi contribuția la asta. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Minian, și acum doamna Ana Gomes. Presidente. Domnule președinte, eu am trăit cei 20 de... Am trăit do... primii mei 20 de ani am trăit în dictatură și recunosc o dictatură când o văd. Uh, Acum Nicaragua practic a ajuns să fie regimul a ajuns să fie foarte corupt, foarte represiv. Milițiile, poliția patrulează tot timpul. Mii de tineri sunt închiși, sunt tratați ca și cum ar fi teroriști. Lucia Pineda, Irlanda Jerez, Rolensia Munoz și mulți alții, inclusiv tânăra belgo nicaragoană Amaya Căpens, care din 20 februarie e în greva foamei cu colegii ei. Mulți din Nicaragua ne-au spus că um, Ortega și Murillo nu vor să negocieze, vor să câștige timp și să uită la modelul Venezuela. Și asta s-a întâmplat și cu ultima încercare de negociere. Nu s-a obținut nimic nici măcar eliberarea a sute de deținuți politici. Represiunea s-a agravat. Europa poate să facă ceva, poate să influențeze lucrurile. Haideți să activăm această clauză democratică. Trebuie impuse sancțiuni specifice la cei la adresa celor care sunt uh, răspunzători de aceste asasinate și la cei care sunt în anturajul apropiat al lui Ortega și Murillo. Zbirii lor trebuie Uh, duși în fața justiției naționale și internaționale pentru ca în Nicaragua să nu mai existe acest miros de funebru. Eh, Signor președinte, gracias. Signor comisario, soy portughez. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule comisar, eu sunt uh, portughez dar vorbesc în spaniolă pentru că mă adresez nenumăraților prieteni din Nicaragua și cu care m-am întâlnit în ianuarie la Managua și mă gândesc la toți dizidenții care nu se predau și care luptă pentru democrație și libertate. Dumnealor mă adresez, mai ales și mamelor și taților care au văzut cum fi și fiicele lor erau uh, arestați de poluție. Mă adresez la uh, tineri, studenți care vor să aibă o carieră, un viitor, care au manifestat pașnic. Mă adresez acelor oameni curajoși care au fost deținuți pentru că și-au exercitat libertatea de expresie și care acum cu mult curaj se confruntă cu această pedeapsă cu închisoarea. Mulți sunt în celule izolate, în condiții nedemne. Miguel Mora, ziaristul și Lucia Pineta, de asemenea, uh, sunt în această situație și ei au fost nominalizați pentru a primi un premiu pentru jurnaliști curajoși. Trebuie să spunem că acest așa num, așa numită lovitură de stat a americanilor nu e decât uh, uh, o scuză, un alibi la care au recurs uh, Ortega și Murillo pentru a justifica represiunea încercările de dialog național sper să nu fie acum încă o manevră din partea uh, lui Ortega. Trebuie să se pună capăt represiunii, trebuie anulate aceste condamnări, aceste arestări, trebuie um, să le fie redate acestor persoane personalitatea juridică și Trebuie de asemenea să se organizeze alegeri uh, anticipate, alegeri uh, prezidențiale, legislative și municipale. UE trebuie să sancționeze individual responsabilii din guvernul uh, um, lui Ortega să activeze clauza democratică din acordul comercial și închei spunându-vă, cum spunem noi portughezii, nu poți închide ușa lăgând, lăsând deschis geamul. Asta ar putea semna că milioane de euro din partea contribuabilor europeni ar putea ajunge să financeze un regim sângeros care, iată, a ucis uh, sute de oameni și a rănit alte mii și a provocat exilul la zeci de mii de oameni. Domnul Zoriniu. Independent de contextul cultural și de da istoria dos povos, Democrația nu este un model de. Democrația este un model independent de a um, își organiza um, societatea din partea unui popor. Toată lumea recunoaște asta. Uh, trebuie să ne facem uh, datoria de a promova aceste principii pe teritoriile noastre, dar și în întreaga lume, care se bazează pe drepturile omului, pe mm, drepturile fundamentale, pe libertățile fundamentale. Aceste principii sunt cele pe care încercăm să le um, restituim uh, poporului din Venezuela și exact aceleași principii trebuie să le um, solicităm uh, sau să solicităm să fie uh, uh, aplicate în Nicaragua. Trebuie să continuăm să acționăm cu convingere, curaj în acest sens și rezoluția pe care o vom adopta mâine sper că va contribui la asta. Vă mulțumesc, domnul Asiz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu fac parte dintr-o generație care în adolescență au urmărit uh, cu uh, mari speranțe Revoluția Sandinistă din Nicaragua. În fiecare zi așteptam uh, știrile din aceste țări. Îmi amintesc și de zile, zilele în care am sărbătorit căderea dictatorului Somoza și victoria Revoluției Sandiniste. Însă Uh, această, uh, însă regimul nu, a respect, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor uh, și acum recurge la intimidări și la țapi spășitori sub forma inamicului exterior. La fel ca în Venezuela s-a ajuns la o încălcare a drepturilor fundamentale a reprim, la o reprimare a societății civile și uh, în numele uh, valorilor uh, de stânga trebuie să condamnăm cu toată forța ceea ce se întâmplă astăzi și asta face această rezoluție. Este o rezoluție dură. Nu ascundem niciuna dintre încălcările drepturilor omului solicităm sancțiuni împotriva membrilor guvernului, suspendarea participării țărilor la acordul de asociere UE-America uh, Centrală și asta uh, în numele democrației. În numele democrației s-a făcut această revoluție democratică și ea, din păcate, a fost trădată în ultimii ani. Mulțumim, începem intervențiile spontane. Are cuvântul doamna Șoidrova. Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové, já chci především... Mulțumesc. Dragi colegi, aș vrea să încep, aș vrea să le mulțumesc celor care au lansat această dezbatere și care au uh, propus această rezoluție a Parlamentului European. Aș dori să-i mulțumesc domnului Salafranca și celorlalți. Este un subiect foarte important. Ceea ce se întâmplă în Nicaragua acum este inacceptabil. Situația este similară cu cea din Venezuela și din uh, Cuba, un regim uh, stângist uh, condus de președintele Ortega uh, ce și are uh, originile în uh, războiul rece, după un război de gherilă a condus țara de decenii nu permite funcționarea unei opoziții. Uh, iar în momentul de față există câteva sute de deținuți politici care trebuie eliberați. Acești oameni sunt uh, deținuți, sunt torturați, sunt persecutați împreună cu zeci de alți protestatari care protestează împotriva războiului. A venit momentul ca Parlamentul European să-și ridice vocea împotriva acestor acțiuni ale președintelui Ortega și ale guvernului uh, său. Opoziția trebuie să știe că este sprijinită de tot spectrul politic european. Mulțumesc, domnul Pospișil. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, aș vrea să reacționez la ce a spus colegul nostru de pe partea stângă, că a vorbit despre Ortega, uh, revoluționarul tânăr. Eu am trăit în Cehoslovacia, în tinerețe și mi-am cum a vizitat uh, Ortega uh, Cehoslovacia și s-a îmbrățișat cu Gustav Husak, președintele comunist. Deci, da, nu mă surprinde unde a ajuns Nicaragua sub Ortega și sunt cam sceptic, domnule comisar, în legătură cu o posibilitate de a ne înțelege cu Ortega și ca el să schimbe lucrurile în țară. Uh, cred că singura soluție este cea a alegerilor libere, democratice și să fie dat deoparte acest dinozaur politic uh, să lăsăm în cartea de istorie sau la lada de gunoi a istoriei pentru că nu mai reprezintă viitorul pentru Nicaragua și trebuie să utilizăm sancțiuni ca să uh, avem alegeri libere în Nicaragua. Mulțumesc, domnul Mimița, acum, domnul comisar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să le mulțumesc tuturor uh, eurodeputaților care și-au exprimat angajamentul pentru a ajuta Nicaragua să găsească o cale pașnică de a ieși din criza actuală. Colaborarea dintre Parlament și diplomația europeană mm, au fost exemplare în uh, face auzi glasul cu privire la Nicaragua și țin să-i mulțumesc domnului Tajani, președintele Parlamentului European, pentru angajamentul său personal uh, în favoarea democrației și drepturilor omului în Nicaragua. Am ascultat cu atenție multele uh, recomandări pe care ni le-ați făcut pentru a adopta sancțiuni în cazul Nicaraguei. Eu uh, am încredere în faptul că SEAE și Consiliul European vor uh, supraveghea procesul de dialog politic care e acum în curs în Dialagua, în uh, Nicaragua, sau sperăm cel puțin că e în curs acest proces și sper de asemenea să nu se pierdă nicio clipă uh, să se adopte sancțiuni sau să se impună un embargo uh, pe vânzările de arme. Dacă se va um, uh, tergiversa acest proces sau dacă acest dialog nu va fi real. Le mulțumesc membrilor Parlamentului European care Uh, s-au implicat personal prin uh, vizita din ianuarie de la Managua, unde au discutat cu guvernul și cu opoziția. Au transmis un mesaj clar și au reușit să deschidă, practic, uh, posibilitatea unui dialog pentru a soluționa lucrurile. Mulțumim! Au fost primite șase propuneri de rezoluție Încheiem acum această dezbatere și vă informez că votul va avea loc mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materie autorității părintești uh, privind răpirea internațională de copii. Îi dau cuvântul raportorului, raportoarei, doamna Pitera. Păi nu panie przewodniczący! <clears throat> rok temu debatowaliśmy nad rewizją. domnule președinte doamnelor și în am acest uh, act privind recunoașterea um, executarea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materie autorității părintești și privind răpirea internațională de copii. în urma intervenției Consiliului, documentul a devenit uh, mai lung. Parlamentul a sprijinit raportul precedent al domnului Izvievca cu o mare majoritate și am menționat, câte, am subliniat câteva puncte importante pentru noi, de exemplu, audierea copilului, utilizarea medierii în uh, caz de probleme în familie. Ne bucură că toate aceste elemente au fost incluse în textul final. Este important ca într-o astfel de situație dificilă, când curtea decizie că, decide că ca copilul să ajungă la o familie uh, de la o familie de adăpost. Uh, deci când se întâmplă acest lucru, trebuie ținut cont uh, și de uh, contextul cultural din care și de originile culturale ale copilului. Um, instanțele ar uh, decide, ar trebui să decidă în, cel, în interesul uh, copilului. Însă asta nu trebuie să însemne că un copil de o anumită naționalitate să fie uh, găzduit de o familie numai care să aibă neapărat um, aceeași naționalitate. Ar fi nevoie de reguli mai specifice, cât se poate de specifice, cât se poate de precise. Însă instanța competentă ar trebui să fie instanța din uh, țara în care uh, copilul își are reședința permanentă. Dacă ambii părinți sunt de acord, se poate alege o altă instanță sau instanța uh, la rândul ei poate decide că, să se, că o altă curte trebuie să fie competentă în interesul copilului. De asemenea, când se returnează un copil în urma unei, după ce a fost răpit de unul dintre părinți, instanțele ar putea să refuze ca um, copilul să fie returnat familiei. Asta ar putea uh, fi în detrimentul copilului, mai ales în cazul uh, în care a existat violență fizică, sexuală uh, împotriva copilului. Așa cum a solicitat Parlamentul în trecut, progetura execuator a fost abolită. Mă refer la procedura de confirmare sau certificarea unui verdict uh, dat uh, într-un alt stat membru. Statele membre au, au cooperat cu noi uh, și textul până la urmă ține cont de o serie întreagă de situații diferite. Este un um, domeniu foarte complicat, delicat, în care Um, rare ori lucrurile sunt albe sau negre. Curtea trebuie să fie ghidată de principiul binelui copilului când uh, decide. Și tocmai de aceea cred că trebuie să sprijinim acest raport pe care îl prezint în numele domnului Zviefca. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Thank you, Mr. President, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului regulamentul Bruxelles 2A este un instrument cheie pentru a rezolva problemele juridice transfrontaliere în dreptul familiei și pentru a proteja minorii, copiii. Și noi ne-am uh, propus să reformăm acest instrument pentru uh, a ajuta copiii în situație trans, uh, transfrontaliere ca ei să nu fie luați ostatici ai unor litigi de lungă durată și ne-am dorit să reducem și durata și costurile acestor proceduri. Vreau să adaug aici ceva, și anume că toate deciziile privitoare la copii ar trebui să fie reglementate. I, i, uh, uh, uh, nu contează care ar fi statutul familial al părinților. După cum știți, anul trecut, după 2 și jumătate de negocieri, ministrii au ajuns la un acord în legătură cu noi reguli pentru o mai bună protecție a copiilor și pentru a facilita procedurile uh, pentru familii. Și dați-mi să vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră la adresa propunerii. Mai ales uh, aș dori să mulțumesc raportorului domnul Zviefka pentru cooperarea excelentă în acest dosar și pentru faptul că această, acest al doilea aviz s-a adoptat foarte rapid și poate că ați remarcat că multe cereri ale Parlamentului exprimate în primul aviz sunt incluse în textul de compromis. Pe de altă parte, știu că textul nu include tot ceea ce și-ar fi dorit uh, membrii Parlamentului, dar trebuie să vă reamintiți că aceste reguli au fost convenite în unanimitate, că negocierile n-au fost deloc ușoare și că textul include îmbunătățiri uh, importante și mai ales o mare realizare e abolirea procedurii intermediare pentru a se obține uh, aplicarea tuturor sentințelor la nivel transfrontalier, așa numitul exequatur. Noile reguli privitoare la punerea în aplicare a uh, sentințelor vor însemna mai multă certitudine juridică și în uh, procedurile privitoare la uh, reîntoarcerea copilului. Sunt, îmi pare bine că s-au scurtat termenele din această procedură și textul consolidează drepturile copilului, asigurându-se că perspectiva acestuia, doar cu câteva excepții, Eh, este luat în continuare în procedurile care îi privesc. Recunoașterea reciprocă a practicilor din statele membre în acest sens va eh, evita un refuz eh, în etapa recunoașterii, dar pune în aplicare a sentinței, astfel încât vor putea într-adevăr să circule și să fie aplicate sentințele în întreaga Uniune Europeană. În plus, Compromisul va însemna reguli mai clare în legătură cu plasarea copilului într-o familie din alt stat membru, stabilind uh, o procedură de consimțământ autonomă pentru toate uh, felurile de uh, plasament a copilului la nivel transfrontalier. Regulile se asigură de asemenea că va exista o cooperare mai eficientă între autoritățile centrale care trebuie să continue să joace un rol cheie în eh, sprijinul eh, instanțelor și autorităților competente în aplicarea regulamentului. Acum aștept punctele dumneavoastră de vedere și sunt convins că va exista un sprijin majoritar pentru, ace- pentru acest regulament eh, în votul de mâine al Parlamentului European. Mulțumesc! Muchas gracias. Señora Cora... Mulțumesc și acum doamna Corața Bild. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt coordonatarea pentru copii din Parlamentul European și salut regulamentul Bruxelles 2, deoarece ne consolidează instrumentarul de protecție a copiilor. Înleznește recunoașterea reciprocă a deciziilor, uh, hotărârilor transfrontaliere în ceea ce privește autoritatea părintească și răpirea internațională de copii. Crește eficiența procedurilor uh, și oferă mai multă siguranță juridică. De pildă, când un cuplu transfrontalier se desparte și un părinte se întoarce în țara de origine și și ea copilul fără acordul celuilalt părinte, procedurile acum sunt mai simplificate, mai accelerate. Acest regulament afectează viața de zi cu zi a nenumăratul familii și copii. Și să nu uităm că răpirea de copii, poate, răpirea unui copil poate afecta și traumatiza întreaga la viață și cu cât uh, e răpit mai mult copilul respectiv, cu atât trauma e mai mare. De aceea salut următorul pas înainte. O limită clară în timp pentru hotărârile luate de judecători și punerea lor în aplicare. Restricții. Uh, și uh, restricțiile numărului de apeluri care um, ar um, întârzia decizia de returnare și obligația ca tribunalele să țină cont de părerea copiilor în toate procedurile care îi vizează pe aceștia. Și aceste elemente sunt cruciale pentru a uh, se respecta într-adevăr interesul primordial al copilului și trebuie să recunoaștem uh, că și copiii sunt cei care au aceste drepturi, practic. De asemenea, e important uh, că vom avea standarde comune la audieri și proceduri. E important să fie auzit glasul copilului, dar nu e suficient. Po- uneori asta poate deveni o povară pentru copil dacă nu sunt niște măsuri de protecție și niște cauze de protecție la aceste proceduri. De multe ori am avut de a face, am avut de a face cu astfel de cazuri de răpire internațională și am văzut că audierile în fața unui tribunal pot traumatiza un copil și îl pot intimida și de aceea rog Comisia și statele membre să elaboreze niște standarde comune și să facă un schimb de bune practici în ceea ce privește măsurile de protecție ale copiilor. Nu trebuie să-i victimizăm de două ori pe copii și trebuie să creăm un climat de încredere. De asemenea, mă bucur că și medierea uh, primește acum uh, un rol. E important pentru a găsi soluții pe termen lung, soluții de durată, să trebuie făcute mult mai multe pentru a avea o soluționare alternativă a litigiilor um, și mă gândesc aici la toți cei care sunt implicați în astfel de dispute transportoriere și de aceea coordonatorul el prevăzut poate avea un rol important pentru a-i asista pe copii și pe părinți și pentru a se asigura că sunt respectate drepturile uh, celor implicați. Mulțumesc. Doamna Gerbhardt are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Situația copiilor în cupluri eșuate binaționale este îngreunată și de faptul că intervin și tradiții și culturi diferite și uh, sisteme uh, de justiție foarte diferite. Tocmai de aceea este bine um, că am reușit să ajungem la un acord în acest domeniu. Mă bucur că o serie de propuneri pe care le-am le-am inclus uh, în raportul meu final ca mediator al Parlamentului European pentru răpirile de copii au fost incluse, deci în document Uh, tocmai pentru că sunt uh, au fost propuneri ce au venit în urma experienței uh, cu astfel de cazuri. Este bine ca procedurile să fie scurtate, ca termenele să fie mai clare, să fie nevoie de mai puține căi de atac, să fie mai multă siguranță juridică în această întreagă procedură. Este, toate acestea sunt lucruri pozitive pe care le salut. Este unul dintre motivele pentru care noi, ca socialdemocrați, am spus că vrem procedura accelerată, am acceptat, deci, o procedură accelerată, tocmai pentru că ne dorim ca aceste facilită, facilitări să vină cât se poate de repede pentru cetățeni. Și m-am bucurat că în acest caz Consiliul a mers mai departe decât uh, în alte dăți când au, a fost foarte mm, reținut Um, în a găsi acorduri cu noi. Însă mai există câteva puncte la care mai trebuie să lucrăm, um, care nu sunt încă satisfăcătoare. De ce? E vorba, se aplică numai cuplurilor uh, căsătorite și nu și pentru cei cu un parteneriat înregistrat. De ce această discriminare față de um, comunitatea LGBTI? Uh, de ce? Deci, practic, ne um, rezumăm la această uh, Um, viață, um, uh, acest mod de viață tradițional care nu se mai potrivește cu situația actuală. Și um, standardele minime pentru audierea copiilor ar fi fost uh, și ele necesare și nu s-a ținut cont de ele. Mulțumesc, domnul Zlotovski. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte disputele familiale întotdeauna pot da naștere unor mari drame ale căror principale victime sunt copiii și noi trebuie să încercăm să-i protejăm mai ales uh, cei care sunt în situații uh, mai dificile, în dispute transfrontaliere, când uh, se află într-o altă țară decât cea de origine, ei sunt cei care au nevoie de cea mai mare protecție. În ultima rezoluție am atras atenția asupra unor practici scandaloase în Germania cu autoritatea pentru minori, Jugendamt, care nu au uh, permis copiilor care se aflau în Germania să poată să se reunească Uh, cu uh, părinții și în fine să uh, existe legături între ei în limba părintelui. Nu, copilul trebuie să-și păstreze identitatea culturală inclusiv în decursul unor proceduri judiciare. Guvernul Poloniei a, a avut inițiativa unei proceduri prin care să se identifice în mod rapid și ușor rudele copilului care Uh, ar putea să, uh, să îi uh, fie tutori. Și sperăm că se vor stopa practicile scandaloase din Germania. Domnule Coferate, aveți cuvântul. Signor comisario, da. Mulțumesc. Mâine vom discuta și vom vota modificarea unui regulament foarte important. E important pentru că definește niște reguli um, în legătură cu divorțurile, separări, anularea de căsătorie și se referă la litigiile, situațiile transfrontaliere în acest domeniu. Putem considera satisfăcător textul. Multe din modificări merg în direcția cea bună. Credem că e bine ca acele spețe ce țin de minori sau de răpirile internaționale de minori să fie gestionate mult mai rapid, cu o coordonare mai bună între autoritățile centrale naționale. E corect de asemenea să se stimuleze folosirea medierii. Însă e inacceptabil să avem uh, un astfel de decalaj între cetățenii europeni. Ar trebui să avem aceleași drepturi pentru toți cetățenii. Problema este că părinții de același sex nu au aceleași drepturi. Aceste persoane sunt practic excluse complet din sfera de aplicare a acestui regulament. Deci, prin urmare, nu vor putea beneficia deloc de pe urma uh, cooperării judiciare în ceea ce privește mm, dreptul familiei. Deci sunt excluși practic din sfera de aplicare tot ceea ce ține de divorțuri, separări și anularea, anularea căsătoriei, dar și în ceea ce privește răspunderea părintească. Noi, practic, stabilim acum că este cetățeni de categoria A și de categoria a doua, cetățeni inferiori, deci ceea ce e inacceptabil. Am prezentat mai multe amendamente pentru extinderea sferei de aplicare – însă au fost uh, considerate inadmisibile. Nu înțeleg de ce. E o mare greșeală. E greșit să nu extindem aceste drepturi către toți cetățenii. Mulțumim, doamna Ward. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Responsabilitatea primară a acestui Parlament este să-și uh, protejeze cetățenii, în special pe cei mai vulnerabili. Iar acești și cei mai vulnerabili sunt copiii. Au existat cazuri groaznice în care s-a disputat custodia, um, cazuri de răpire, iar în astfel de cazuri instrumentele juridice trebuie să fie clare și fără lacune și zone gri. Salut multe părți din propunere, mai ales obligativitatea audierii copilului. În calitate de cofondatoare a intergrupului pentru drepturile copiilor în acest Parlament și ca un apărător de mult timp al drepturilor pentru participarea copiilor, cred că vocile copiilor trebuie să fie ascultate atunci când le este afectat uh, destinul și viitorul. Însă trebuie făcut Uh, făcute progrese mai mari. Unitățile familiale uh, sunt de foarte multe feluri. Trebuie uh, adăugate la regulament și parteneriatele înregistrate. Parlamentul European trebuie să înțeleagă că, să arate că înțeleagă, înțelege multele forme ale unei familii, mai ales dacă atunci când nu se întâmplă asta, sunt afectați copiii, lucru care se vede în cazurile de răpiri internaționale. Mulțumim, doamna Chinici. Grazie, președinte. Oggi, oltre 16... Mulțumesc. Astăzi, peste 16 milioane de familii din întreaga Uniune Europeană sunt formate de părinți de naționalități diferite și e un efect pozitiv al integrării europene. Însă, e nevoie și de un cadru juridic adecvat în caz de dispute familiale și pentru protecția minorilor când, din păcate, intervine divorțul și familiile se despart. Comisia ne spune că sunt aproximativ 1800 pe an cazurile de răpiri internaționale de minori, adică e vorba de cazuri de uh, copii uh, care rămân fie cu mama și fie cu tatăl și este, intervine un litigiu. Trebuie uh, reformate procedurile, inclusiv uh, cea de reîntoarcere, introduce inova, inovații pozitive, mai ales că se impune față de instanțe obligația de a audia și minorul deși, din păcate, dispozițiile ar fi putut fi completate făcându-se referire la modul de audiere și uh, pentru a se evita producerea de traume copilului. Oricum, e de apreciat faptul că se mai prevede obligație pentru autoritățile judiciare și anume de a promova medierea familială pentru a soluționa conflictele între uh, părinți și, în primul rând, în interesul copilului, pentru că copilul întotdeauna trebuie protejat. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Pospișil, în cadrul procedurii intervențiilor spontane. pane předsedo. já chci přivítat tuto změnu. Mulțumesc, domnule președinte. Salut această modificare a regulamentului Bruxelles II. Eu am fost în trecut ministru al justiției și mi-aduc foarte bine cât de diferite erau procedurile aplicate de tribunalele statelor membre în cazurile de răpiri internaționale de copii. Deci chiar uh, salut această procedură, această reformare a regulamentului Bruxelles 2 și sper ca practicile din statele membre să devină astfel mai armonizate. Mă bucur de asemenea că există noi termene pentru luarea deciziilor de către tribunale, deoarece în trecut uh, uh, erau foarte multe întârzieri în astfel de cauze. Deci e un progres binevenit. De asemenea, Mă bucur că va exista și obligativitatea organizării unei audiere a copilului. E ceva benefic pentru copil. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că avem foarte multe uh, cupluri internaționale mixte care sunt afectate de astfel de trăpiri internaționale. Domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule comisar Mimița. Nu e așa că e un pas uriaș înainte, că iată, pentru prima oară Uniunea Europeană are capacitate legislativă în materia dreptului familiilor, uh, divorț, despărțire, anularea căsătoriei și obligații parentale în relații transfrontaliere, sigur că e un mare pas înainte, însă are și el limitele sale, și anume uh, nevoia de unanimitate în Consiliu și rol consultativ al Parlamentului European. Și totuși, Iată că noi aprobăm acest pas înainte, pentru că e un pas uh, pozitiv, abolirea execuatorului, uh, dreptul de a fi audiați minorii, uh, clarificarea regulilor privitoare la răpirea minorilor și recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești transfrontaliere în Uniunea Europeană. Dar e o ocazie aceasta pentru a sublinia ce mai rămâne de făcut recunoașterea diferitelor forme de familii, uh, uh, uh, cuplurile de fapt, căsătoriile de același, între persoane de același sex, perechile de același sex. Căsătorile au fost recunoscute în anumite state, de exemplu Spania. Și sigur, Parlamentul European are rolul său de legiuitor. E important și ce se va întâmpla după alegerile din 26 mai și cum va arăta noul Parlament. Mulțumesc, domnul Marias domnule președinte. Revizuirea regulamentului mii trei este foarte interesantă pentru că acoperă o serie întreagă de subiecte de drept familial. Pentru că știm că există căsătorii internaționale și uh, de multe ori uh, intervin divorțuri și există diferențe în sisteme referitor la cine primește custodia copiilor și obligațiile de uh, plătirea indemnizațiilor. Uneori un copil este răpit sau este dus într un într-un alt stat membru unde este instituționalizat sau ajunge la o familie de plasament. Am avut multe plângeri uh, la Comisia pentru Petiții privind uh, politicile Jugendamtului german împotriva copiilor care nu sunt uh, cetățeni germani. Mm, trebuie să rezolvăm problema execuator și să se recunoască deciziile instanțelor și trebuie să limităm durata procesului. Muchas gracias, señor kolegyně a și kolegové, jak už tady bylo řečeno, tak se zvýšenou mobilitou Mulțumesc. S-a spus odată cu mobilitatea a crescut, au apărut și probleme de tipul ăsta în Uniunea Europeană. Avem din ce în ce mai multe mm, astfel de căsătorii între oameni de naționalități diferite și de aceea apar și din ce în ce mai multe litigii transfrontaliere. Și știm că procedurile sunt anevoioase, știm că interpretările curților sunt diferite și asta îi afectează pe copii respectiv care trăiesc în nesiguranță. O punere în aplicare automatică și cooperare între autoritățile între statele membre e ceva binevenit. E clar că interesul primordial al copilului trebuie să fie prioritar și principalul interes al uh, părinților ar trebui să fie să nu divorțeze, de fapt. Mulțumim, domnule comisar. Thank you, Mr. President, honorable members. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați membri, mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere cu uh, multe afirmații foarte bune. Votul dată de mâine va însemna unda verde pentru încheierea de, cu succes a negocierilor uh, pe durata președinției uh, române, pentru ca să poată fi aplicate aceste noi reguli, ca să ajutăm familiile aflate în dificultate și să protejăm mai ales pe copii. Mulțumesc așadar din nou pentru susținerea acordată. Muchas gracias, señor comisario. Se cierra el debate. La votación tendrá lugar mañana. Mulțumesc și cu asta am încheiat dezbaterea. Se va vota mâine. Mulțumesc domnului comisar și tuturor celor care au intervenit și mulțumim și interpreților care, din nou, uh, au dat dovadă de mare profesionalitate. Mi se spune că uh, suspendăm acum și reluăm mâine, începând cu orele 9 și se, până la orele 14 și de la orele 15 până la orele 16 zi de zi a fost publicată și este disponibilă pe website-ul Parlamentului European. Noapte bună!